siguranță în Europa. Îmi face plăcere încă de pe acum să contribui împreună cu dumneavoastră la realizare și punerea în aplicare acestei strategii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, spune președinte. Cu aceasta închei dezbaterea. Votul va avea loc mâine la orele 12. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul Cornelis de Long de Jong privind abordarea UE în dreptul, materie de drept penal. Dau cuvântul raportorului timp de 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dreptul penal nu este o temă ca oricare alta pentru că uh, în cadrul unei uh, anchete trebuie respectate drepturile persoanei suspectate și așa mai departe. Este important, desigur, ca libertățile fund- fundamentale să fie îngrădite în anumite condiții uh, specifice. Doar acest lucru trebuie să fie posibil doar în momentul în care există o amenințare concretă. Aceasta este responsabilitatea politicienilor. Pe de altă parte, mass media se preocupă tot mai mult cu infracțiuni uh, grave. Drept urmare, există tot mai multe cereri adresate puterii judecătorești, cereri adresate politicienilor și politicienii atunci se văd nevoiți să treacă la noi măsuri uh, legislative. Și dacă politicienii reușesc să, să convingă, să-și convingă uh, partenerii politici pentru a, a, um, a, pentru a adopta o asemenea legislație, consideră ca o succes. Însă, dreptul penal este un domeniu de durată. Înainte de a, avea, de a lua hotărâri care modifică situația din uh, sistemul penal, ar trebui să vedem foarte clar care sunt consecințele. Uh, Uh, să ne întrebăm dacă vor fi prinși mai mulți infractori, vor fi uh, aduși mai uh, uș- integrați mai ușor în societate, se respectă interesele populației sau ar fi mult mai bine să se respecte pur și simplu prevederile legislației. O altă amenințare vine din partea autorităților de la Bruxelles, pentru că aici noi folosim deseori prea, prea mult uh, prerogativele care ne revin conform uh, tratatelor europene. Există puține, puține legislații pentru care am avea nevoie de o armonizare totală, pentru că dacă am ajunge la această situație, am avea o marjă prea mare de uh, mișcare. Eu îmi pot închipui că foarte multă lume își dorește armonizare europeană, însă nu trebuie să uităm tradițiile naționale, nu trebuie să uităm diferențele culturale care sunt uh, exprimate și în sistemele penale din fiecare uh, stat în parte. Există um, diferite uh, prevederi care, uh, care nu pot fi adoptate în legislația națională dacă ele încalcă prevederile constituționale ale statului respectiv. Aici este, se manifestă această tensiune. Nu putem să uh, avem o abordare universală în toate statele membre. Este foarte bine să ne coordonăm, însă nu ar trebui să avem o armonizare completă. Din punctul meu de vedere, nu există motive pentru asemenea abordare și în raportul meu eu subliniez foarte clar că în că domeniul dreptului penal nu trebuie să devină o temă politică, ci în acest punct ar trebui să ne asigurăm că plus valoarea adusă de o armonizare se bazează pe fundamente puternice. Pentru că um, nu trebuie să uităm și de drepturile omului care trebuie să fie tot timpul în centrul preocupărilor preocupărilor noastre. Este foarte important să fim coerenți în toate măsurile pe care le luăm. De acest lucru ar trebui să țină seamă toate instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din uh, Comisia Libă pentru colaborarea foarte bună pentru, pe care am avut-o. Vom, uh, am discutat foarte bine aceste prevederi regăsite în acest raport și cu, cei cu colegii din celelalte instituții. Il y a eu un petit changement à la présidence. S-a făcut o mică schimbare aici la prezidiu. Începem acum procedura KHDI. Domnului Fos, un minut. Ähm, Vă mulțumesc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Cornelis de Jong pentru angajamentul de care a dat dovadă, a, a uh, realizat un raport foarte bun, foarte echilibrat și mă bucur că uh, încet, încet, cu pași mici, ne-am apropiat și de uh, fondul problemei, de probleme de conținut. În fiecare stat membru dreptul penal a evoluat uh, în mod individual și tocmai de aceea avem uh, și avem nevoie de abordări uh, diferențiate pentru a garanta drepturile fundamentale ale cetățenilor și de a le încălca sau restricționa, de fapt, în mod diferențiat în funcție de tradițiile juridice. Deci, ar trebui uh, să avem o procedură de aceea care, uh, care nu uh, este inițiată prin, prin ordinul de arestare european, ci să există un concept care să permită să nu inversăm pașii, adică întâi să luăm pași pe plan național și după aceea pe plan european și nu invers. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, doamnă Malström, eh, pe același ton cu domnul Fos, eh, vreau să spun că este strict necesar și de mare urgență, așa cum zice și domnul Leon, să elaborăm o strategie pentru uh, armonizarea dreptului penal astfel încât să nu se răspundă doar unor interese de moment sau pe termen scurt, ci astfel încât pe termen lung să avem într-adevăr un drept penal coerent la nivel european. Poate n-ar fi rău dacă împreună cu colegii de la Digi Justiție v-ați face gânduri cu privire la posibilitățile de uh, îmbunătățire a acestei uh, probleme uh, Știți că Ordinul de Anchetare European uh, uh, întotdeauna va crea probleme și uh, este foarte greu să conciliem uh, pozițiile Parlamentului și respectiva Consiliului. Poate că aici Comisia poate să ne ajute ca mediator. Mulțumesc. Uh, thank you. This... Vă mulțumesc. Acest raport confirmă ceea ce spusesem eu uh, englezilor deja de câțiva ani și anume Uniunea Europeană dorește să creeze propriul sistem de drept penal. Acest proiect este unul deja foarte avansat și foarte cuprinzător. Am citit despre acest lucru într-un raport uh, propriu, libertatea, uh, spațiul de libertate, justiție și în poliție crearea unui propriu sistem polițienesc în, în uh, Europa. În Anglia nu avem acest sistem, avem, avem sistemul common law, care a evoluat timp de sute de ani. Există foarte multe uh, clauze de salvgardare uh, create deja de Magna Carta Libertatum și așa mai departe, la care uh, să renunțe în acest moment. Un cetățean uh, britanic poate fi acuzat oriunde în Uniunea Europeană pe baza unor acuzații vagi, poate fi trimis în închisoare pentru luni și ani de zile și um, avocații din Anglia și din Scoția au încercat să combată această situație și sistemul eu, sistemul penal european va face pentru libertățile noastre ceea ce a făcut moneda euro pentru economia noastră. Dom- domnul Pirke, vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi discutăm despre asigurarea pe termen lucru a securității, asigurației termenului în Uniunea Europeană. Putem să ne dorim orice strategie din partea doamnei comisar Malmström dacă această strategie nu va fi pusă în aplicare pe străzile Europei, atunci orice inițiativă pe care am avea-o Um, rămâne fără niciun efect. Drept urmare, eu consider că ar trebui să facem toate eforturile necesare pentru ca și dreptul penal să fie armonizat în Europa. Desigur, trebuie să ținem seama de tradițiile naționale, dar în același timp obiectivul nostru ar trebui să fie ca prin uh, intermediul unui drept penal armonizat să putem pune în aplicare inițiativele, uh, strategiile legate de uh, Uh, criminalitatea uh, transfrontalieră organizată și așa mai departe, de combaterea uh, infracționalității informatice și așa mai departe. Vă mulțumesc. Da. Domnul Pașca, recunt. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, sunt de acord că tratatele stabilesc niște premise importante pentru un drept penal comun în Europa. Aș dori să spun însă că drumul până la acest drept penal comun este unul lung și se prefigurează a fi foarte dificil. Există tradiții juridice diferite în țările Uniunii Europene. Uh, unele au fost consolidate de-a lungul secolelor, altele au fost uh, au suferit modificări importante în ultimele uh, decenii. Sunt de acord cu colegul britanic că dreptul uh, Uh, din Regatul Unit este altul decât uh, uh, tradiția dreptului continental. Țara mea, de exemplu, folosește tradiția juridică austro-ungară ca termen de referință și sunt convins că țările din nordul Europei au propriul set de tradiții și reguli juridice. Deci trebuie să fim sensibili în această problemă și de aceea sunt foarte sensibil. Uh, foarte sus, uh, uh, sceptic, îmi cer scuze. Vă mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru faptul că a avut inițiativa de a pregăti acest raport. Acesta se leagă perfect de comunicarea privind politicile în domeniul dreptului penal din septembrie și mă bucur să văd că această comunicare și-a atins obiectivul și anume să lanseze o dezbatere la nivelul instituțiilor și în afara acestora. Deci, pentru prima oară s-a vorbit despre principiile călăuzitoare în domeniul dreptului penal pentru a consolida politicile europene și noul cadru juridic oferit de tratatul de la Lisabona. Deci mă bucur să văd că domnul de Jong e de acord cu acest obiectiv. Transparența e crucială atunci când trebuie folosite aceste măsuri și sunt de acord cu raportorul. Orice legislație trebuie să respecte principiile subsidiarității și proporționalității. Știm, bineînțeles, că dreptul penal e un domeniu sensibil cu diferențe clare între statele membre și trebuie să ținem cont de acestea. Tocmai de aceea trebuie să asigurăm respectarea deplină a drepturilor garantate de Carta drepturilor fundamentale, precum și de CEDO. Trebuie să înțelegem sistemele celorlalți pentru a înțelege cum le putem apropia. Și în același timp trebuie să respectăm diferitele sisteme juridice și tradiții juridice. de drept penal la nivel european e nevoie doar în anumite domenii Însă plus valoarea e clară. De exemplu, în ceea ce privește delictele împotriva mediului înconjurător, unde două directive au fost adoptate în 2008 și 2009. Sunt două uh, măsuri adoptate în acest domeniu. Și colaborarea interinstituțională la aceste dosare ne va ajuta și pe viitor. E important să avem reguli comune comunitare și de asemenea în ceea ce privește uh, combaterea uh, situațiilor în care se profită de pe urma unor informații interne la nivel de companie sau astfel de situații. Pe lângă introducerea acestor măsuri, tratatul stabilește 10 delicte europene, care sunt grave și care au dimensiune transfrontalieră și care justifică nevoia de a legiui legătură cu un cadru comun. S-au făcut multe în, după tratatul de la Lisabona, cum ar fi adoptarea directivei privind traficul împotriva ființelor umane, precum și a directivei împotriva exploatării sexuale a copiilor. Avem și directiva privind criminalitatea cibernetică și uh, un alt dosar privind confiscările. Toate aceste dosare au dus la dezvoltarea prevederilor din tratat. S-a ajuns la o interpretare pragmatică a regulilor de minimis și sunt uh, un element important pentru um, ceea ce va urma în acest domeniu. Va trebui să discutăm uh, pe marginea multor aspecte juridice și la comisie se va înființa, s-a înființat acest grup de experți care se va întâlni pentru prima oară în iunie. Acolo vor fi atât profesori universitari cât și um, profesioniști din domeniu. E un for pentru a discuta chestiuni uh, importante din acest domeniu și uh, un grup de consiliere. Noi suntem de acord cu ce se spune din rezoluție și noi vrem ca limbajul să fie mai simplu pentru a-i călăuzi pe legiuitorii europeni atunci când uh, elaborează prevederi în domeniul dreptului penal. Deci comunicarea Comisiei de anul trecut și acest raport sunt punctul de plecare pentru a concretiza o politică comună în domeniul dreptului penal și aștept să colaborăm cu Parlamentul European pentru a uh, constitui într-adevăr o zonă comună a libertăților civile. Acum, raportul doamnei Boscurt privind uh, perspectivele pe care le au femeile în Turcia privind către anul douăzeci